Domnul președinte. Vamos a continuar la sesión, por lo que... Stimați colegi, vom relua lucrările ședinței noastre. Vă rog, dragi colegi, să luați loc dacă doriți să participați sau dacă nu să părăsiți sala. El siguiente punto de orden. Următorul punct de ordine de zi este cel referitor la declarația Comisiei referitor la decizia din 15 iulie 2015 referitoare la pachetul privind energia adoptată în perioada verii. Și mai întâi, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Șefcovici.